Dear colleagues, I think we, we will start hope. Dragi colegi, cred că vom începe, sperând că ni se vor alătura și ceilalți colegi în curând. Dragi colegi, vorbiți foarte tare, mai tare decât mine. Vă rog frumos să nu mai vorbiți. We would like to start the meeting, so although... Am dorit să începem reuniunea, deci toți cei care au chestiuni urgente de discutat sunt rugați să părăsească sala. Primul punct de pe ordinea de zi al acestei părți uh, a reuniunii noastre este rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Este un raport din proprie inițiativă realizat de Nunio Teixeira și aș dori să încep prin a-l invita pe colegul nostru să ne prezinte raportul, însă aș vrea să vă spun și că alături de noi astăzi se află doi vorbitori invitați foarte importanți, din partea comisiei, Pedro Solbeș Mira, dacă îmi amintesc eu bine, ați uh, contribuit la începutul acestei inițiative și, de asemenea, uh, ați uh, colaborat și la raportul cerut de comisie și de comisarul Barnier referitor la regiunile ultraperiferice pe piața unică și de asemenea doamna Ana Paula Lacey, care este șef de unitate responsabilă de coordonarea pentru regiunile ultraperiferice în cadrul Direcției Generale Regio, adică Direcția Generală responsabilă de aceste chestiuni la Comisia Europeană. Și acum aveți cuvântul. Președinte, eu, antes mai, Vă mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, aș dori să pun o întrebare uh, legată de regulamentul nostru. Este vorba de un lucru care încă nu s-a întâmplat la noi în comisie, dar s-a întâmplat în cadrul altor comisii și consider că ar fi bine să Uh, discutăm despre acest lucru după, contextul în care acest raport a fost uh, elaborat de un uh, europarlamentar portughez. Regret faptul că nu avem la dispoziție interpretare activă în portugheză. Acest lucru s-a mai întâmplat de altfel și în alte comisii. În această comisie nu s-a întâmplat până acum acest lucru. Un membru din oficial al acestei comisii nu are la dispoziție interpretarea necesară. Un lucru regretabil, într-adevăr, pentru că mulți uh, portughezi sunt interesați de această temă. Înțeleg, desigur, că există anumite limitări și situația trebuie judecată diferit de la caz la caz, dar doresc să-mi exprim uh, regretul în această situație. În plus, aș dori să mulțumesc din inimă secretariatului acestei uh, comisii, îndeoseb doamnei uh, Cavalio, care de la bun început a însoțit uh, pregătirile necesare pentru organizarea acestei uh, discuții. Da, și repet, uh, regret faptul că nu avem la dispoziție interpretarea în limba portugheză. Cu toate acestea, doresc să uh, mulțumesc uh, oaspeților noștri care au urmat invitației adresate lor și au venit aici. Vă mulțumesc pentru acest lucru. Pentru mine este un mare privilegiu prezența dumneavoastră astăzi aici. În plus, uh, de asemenea, un mare uh, privilegiu este pentru mine să uh, introduc, să inițiez această discuție pe marginea unei teme care pentru mine este foarte importantă. Este vorba de regiunile ultraperiferice și viitorul politicii de coeziune. Poate îmi permiteți să mă refer la câteva puncte din acest document de lucru. Știți foarte bine că avem uh, nouă regiuni ultraperiferice. Din 2012 vor exista doar 8 asemenea regiuni. Și este vorba de regiuni caracterizate de diferite caracteristici. Ele sunt uh, acoperite de articolul 349 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. În ceea ce privește uh, politica Comisiei, și aceasta este amintită în articolul respectiv. Astăzi trebuie să vedem cum vom putea pune în aplicare obiectivele strategiei 2020 în ceea ce privește uh, regiunile ultraperifer ultraperiferice. Aș putea să rezum acest document de lucru referindu-mă la trei priorități. În primul rând, pentru regiunile ultraperiferice, trebuie să găsim o abordare coerentă, ținând seama de uh, specificitățile caracteristice fiecarei uh, regiuni, care trebuie să fie reflectate și în politica de coeziune. În al doilea rând, politicile europene trebuie să fie pregătite pentru faptul că există specificități în aceste regiuni. Acest lucru este prevăzut în tratate și a treia prioritate este următoarea, integrarea um, regiunilor ultraperiferice în Uniunea Europeană trebuie să fie susținută. Pentru acest lucru trebuie găsite măsurile necesare de, aliniere, de aliniere a acestor uh, regiuni cu restul Uniunii Europene. A existat și o clauză de tranziție care a făcut posibil ca aceste regiuni să depășească uh, fostul statut dar, pe de altă parte, și alte regiuni pot obține acest statut de regiuni ultraperiferice. După părerea mea, acest lucru reprezintă un mare succes pentru regiunile respective, pentru că astfel ar putea să fie incluse în acest statut și alte regiuni, cum ar fi Aruba, insula Aruba, o regiune care ține de Olanda, unde în curând va fi organizat un referendum populația de acolo va fi întrebată dacă uh, dorește să uh, intre în acest nou statut de regiune ultraperiferică a Uniunii Europene. Pe de altă parte, discuția pe care am organizat acum reprezintă o oportunitate de a discuta și cu Comisia despre propunerea, propunerile de modificare a regulamentului în ceea ce privește politica de coesiune în cadrul următorului cadru financiar multianual, deoarece am primit diferite uh, semnale și nu toate sunt uh, pozitive, după părerea mea. Fondurile prevăzute pentru regiunile ultraperiferice și pentru regiunile din uh, nordul Europei vor fi reduse dacă este să comparăm uh, actualul cadru financiar multianual cu următorul, uh, vedem foarte clar că s-a petrecut, se va petrece uh, această reducere. Suma va fi cu 50 de milioane de euro mai mică, o reducere de 5%. Propunerile reflectă, desigur, și obiectivele pe care le avem în, în legătură cu ocuparea locurilor de muncă această uh, reducere pentru următorul cadru, fin, uh, cadru financiar multianual nu reprezintă o valoare pur și simplu simbolică. Este vorba de reduceri concrete și cum vom explica această uh, situație populației din aceste zone, populații sărace. Pe de altă parte, Uh, există alte regiuni unde populația este mai bogată și acolo fondurile au fost reduse, de exemplu, cu doar 3%. Cred că a venit în cele din urmă momentul ca vorbele noastre să fie urmate de acțiuni concrete. Am văzut că au, au fost redactate foarte multe rapoarte în ultimii ani despre problemele specifice uh, din aceste regiuni și cred că a venit într-adevăr momentul să trecem la fapte. Cred că pentru prima dată avem în față un document în care se regăsește o foaie de parcurs concretă. Nu sunt identificate doar uh, problemele cu care se confruntă aceste regiuni, ci se regăsesc și propuneri care se referă la aspecte concrete legate de acțiunile necesare pe viitor. Și aș dori să subliniez în mod special un aspect, finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din aceste regiuni. Aici s-a făcut o propunere în sensul unei cofinanțări de 50%. Comisarul responsabil care a participat la o conferință a spus că toți, toți cei care își doresc păstrarea acestui nivel de cofinanțare sau eventual doresc un nivel mai mare de cofinanțare trebuie să fie pregătiți pentru o luptă aprigă în Consiliu și eu sunt pregătit să inițiez această luptă aici, în Parlamentul uh, European. Eu, cel puțin, sunt pregătit pentru această luptă, pentru că, într-adevăr, este nevoie ca mijloacele financiare să fie păstrate cel puțin la același uh, nivel ca și acum. Și care sunt uh, argumentele noastre? Uh, Cofinanțarea, desigur, nu este un lucru ușor în uh, aceste timpuri de criză pentru statele membre și dacă este atât de dificil pentru statele membre, este cu atât mai dificil pentru aceste regiuni ultraperiferice. Și dacă este să respectăm uh, recomandările domnului Solves, după părerea mea, uh, rata de cota de cofinanțare pe aceste linii specifice ar trebui să fie ridicată de la 50% la 85%. Aceasta ar fi singura uh, posibilitate pentru a ajuta aceste regiuni ultraperiferice. După cum am spus, cuvintele ar trebui să fie urmate de fapte concrete și um, Trebuie să cerem acest lucru Comisiei, trebuie să cerem acest lucru Direcției Generale Regio și uh, cineva, într-adevăr, trebuie să poartă, uh, trebuie să poarte această discuție și să spargă gheața, de fapt. Cred că este important să vedem cum vor fi puse în realitate toate aceste uh, propuneri și recomandări. Nu aș dori acum să vorbesc uh, prea mult și uh, o să uh, dau ocazia acum experților să ia cuvântul. Vă mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să îl invit pe Pedro Salbâș, Solbâș să prezinte cât dorește el din raport, ce consideră că este mai important și mai interesant să știm noi și să înțelegem. Aveți cuvântul. Muchas Voi intentar în un corto... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Voi încerca cât mai rapid să vă explic ideile principale din acest raport. Mai întâi doresc să-i mulțumesc domnului raportor și doamnei președinte care m-au invitat să particip la această reuniune. Știți că în data de 12 octombrie am trimis comisarului Barnier acest raport și uh, îl aveți și dumneavoastră la dispoziție. Foarte pe scurt, așadar, munca aceasta are la bază o solicitare a comisarului Barnier de a verifica impactul politicilor noastre asupra regiunilor ultraperiferice. Am, uh, ne-am ocupat cam din mai până în septembrie de această chestiune și primul lucru pe care l-am observat și care figurează în raport este că există o diferență între uh, realitate și ficțiune în ceea ce privește piața unică în regiunile ultraperiferice. Haideți să ne imaginăm această piață unică aplicată ca atare în niște teritorii atât de îndepărtate geografic și atât de reduse, pentru că, ă, de fapt, contactul cu teritoriul, restul teritoriului european este foarte mic. Avem, deci, o adevărată problemă de fond aici, după părerea mea. Așadar, a fost uh, foarte pertinent să se facă această analiză, să vedem ce se face și ce ar trebui să se facă. Și uh, voi reveni și la raportul lui Mario Monti din uh, 2010, raportul privind piața unică, despre care a spus că este mai uh, nepopulară ca niciodată și în același timp mai necesară decât niciodată. Cred că ar trebui să uh, realizăm un exercițiu și cred că analiza regiunilor ultraperiferice ar fi trebuit să uh, facă mai mult decât să repete erorile trecutului. Era vorba de uh, o poziție critică. Era, trebuia să vedem ce aspecte ale realității economice și ale pieței unice pot da noi piste de reflexie. Trebuie să recunoaștem realitatea, pornind de la realitatea fizică a regiunilor ultraperiferice, distanța și limitele naturale, ceea ce presupune elemente de compensare necesare pentru aceste regiuni, care au fost acordate și în trecut. Însă, în domeniul economic mai există și niște elemente noi. Fără îndoială, cel mai important dintre aceste elemente este criza. Aceasta a avut un impact foarte grav asupra regiunilor ultraperiferice, mai ales în domeniul ocupării. Însă mai sunt și alte posibilități. Acum, apărute, de exemplu, în cadrul strategiei UE 2020, cum este creșterea durabilă și o atenție mai mare acordată mediului, acordată schimbărilor climatice, toate acestea sunt elemente foarte importante pentru aceste regiuni. V-am spus că raportul este pertinent, este și oportun, nu doar pertinent. De ce spun uh, acest lucru? După cum a spus domnul Teixeira, domnul deputat, dezbaterea noastră de astăzi se referă la perspectivele financiare. Și în acest cadru este interesant să fim cât mai preciși în studierea resurselor pe care le vom devota acestor regiuni ultraperiferice. Nu am nicio intenție să intru aici într-o dezbatere pe tema resurselor, nu, am câtuși de puțin această intenție și nu vreau nici să dezbat intențiile comisiei, pentru că reprezentanții comisiei ar trebui să facă o prezentare mai globală decât cea din acest raport. Noi dorim să deschidem noi uh, căi de acțiune. Aș vrea să trecem la o nouă viziune asupra regiunilor ultraperiferice, să nu le mai vedem doar în oglinda retrovizoare, să fie cumva în urma noastră, în trecut, să le considerăm actuale și astfel noi am făcut niște propuneri centrate pe câteva puncte concrete. Propuneri eh, reluate pe șapte axe pe care aș dori să le numesc. Dacă vă interesează, am să intru și în detalii. Obiectivul nostru era să constatăm ce elemente inovatoare reprezintă provocări pentru regiunile ultraperiferice și care ar putea fi interesante pentru noi. În primul rând, este vorba de finanțare. La modul general, dar mai ales pentru IMM-uri. Într-adevăr, prin natura lor, aceste piețe sunt foarte segmentate, au entități financiare care depind de metropolă. În al în al doilea rând, un punct uh, pe care vreau să insist. Libera circulație a cetățenilor este un fapt. Mobilitatea cetățenilor din regiunile ultraperiferice este oarecum îngrădită. <clears throat> Cu siguranță există cazuri în care uh, apar anumite obstacole în uh, calea mobilității uh, Însă, trebuie, ar trebui să analizăm un pic uh, programele de mobilitate pentru tineri și pentru studenți și să vedem cum se aplică în această regiune. Trebuie, bineînțeles, să vorbim de formare atunci când vine vorba de noile provocări, de exemplu cele din domeniul tehnologic. Există o legătură între aceste regiuni ultraperiferice și aceste teritorii și Europa. Trebuie să existe un schimb. Și încă ceva, trebuie ca atât consumatorii cât și antreprenorii să-și redobândească încrederea, mai ales acum când trebuie să rezolvăm conflictele dintre regiunile ultraperiferice și zonele învecinate. În ceea ce privește litigiile, uneori este se face simțită lipsa unei proceduri care să permită o cooperare mai aprofundată. Ajung acum la cea de-a patra axă. Ar trebui să avem infrastructurile necesare, care să permită, pe de-o parte, accesul la teritoriu, la teritoriul comunitar, și asta mai ales în ceea ce privește noile tehnologii. Adică transport fizic, da, e important, dar mai important de atât, este să existe accesibilitate geografică, adică accesibilitate pe teritoriile ultraperiferice față de noile tehnologii. Trebuie uneori să creăm rețele specifice care să ne uh, permită să utilizăm aceste noi tehnologii. Și astfel ajungem la punctul 5, integrarea regiunilor ultraperiferice în piața unică. Până astăzi, aceste regiuni s-au uh, caracterizat prin uh, situarea lor fizică, care nu le permitea să participe la anumite activități europene. Însă este sigur că acum, în epoca digitală, problema distanței spațiale este tot mai puțin importantă. Cu alte cuvinte, dacă pe viitor Piața aceasta a serviciilor și a tehnologiilor care există necesită tot mai multă mână de lucru, acest uh, eveniment va fi o șansă pentru, noile teri- pentru aceste teritorii. În raportul meu veți vedea uh, tabele și hărți care explică uh, fluxul comunicărilor și explică situația acestor regiuni față de noile tehnologii. Un ultim element foarte important este mai bună utilizare a resurselor. Cu siguranță, în prioritățile uh, programului Europa 2020 se um, stipulează că uh, utilizarea energiilor regenerabile este de o importanță fundamentală și, de asemenea, reducerea emisiilor de CO2. În acest sens, insulele ne oferă un potențial foarte important. sunt foarte interesante în ceea ce privește reducerea emisiilor de CO2 și uh, mai ales pentru că au și resurse naturale care pot duce la producția de uh, energii regenerabile. De exemplu, s-a văzut ce s-a întâmplat, în, ce s-a făcut în insulele diavolului vom putea, uh, prin astfel de programe, să ne atingem obiectivele de reducere a cotelor de emisii și de utilizare de energii regenerabile până în 2020, adică un procent de 20% energii regenerabile. Aceste elemente vor trebui combinate și cu altele pentru a spori competitivitatea acestor regiuni. Reducerea emisiilor de CO2 este foarte important și mai există și încă un punct foarte important, cea de-a șaptea axă, și anume coeziunea socială. Este nevoie de ameliorarea măsurilor adoptate în favoarea regiunilor ultraperiferice, ținându-se cont de obstacolele naturale ce le împiedică să, particip, să participe la piața unică. Mă gândesc la posei, la uh, produse agricole, produse de pescuit, Fără îndoială, toate aceste prevederi sunt foarte pertinente și trebuie consolidate și mai mult. Și aș vrea să mai adaug un punct suplimentar. Ce facem cu biodiversitatea și schimbările climatice? Aspecte foarte importante în aceste regiuni. Trebuie să ne gândim mai ales ce se întâmplă în domeniul cercetării și al inovării și să ne gândim la importanța mării în regiunile ultraperiferice. În legătură cu această șapte axe, aș mai avea două comentarii, după care voi încheia. În primul rând, trebuie să analizăm bine rolul uh, extern, dimensiunea externă a pieței unice. Acest lucru implică că va trebui să ne gândim la niște planuri regionale de vecinătate pentru regiunile ultraperiferice. Foarte adesea, aceste regiuni uh, se orientează către Europa continentală și uită complet contextul geografic din care fac parte. Planurile regionale de vecinătate sunt, uh, în acest sens, foarte importante. Și foarte adesea ne preocupă relațiile cu alte teritorii. Aceste viziuni fac ca anumite regiuni ultraperiferice, prin proiecte finanțate de Uniunea Europeană, să nu reușească totuși să aibă uh, o activitate mai dinamică. Mai am încă două comentarii, mă scuzați. Regiunile ultraperiferice trebuie să reprezinte o poartă pentru Europa, o poartă deschisă spre Americi și spre, Ari, ă, spre Africa Occidentală. Și în acest sens, ar trebui să acordăm o importanță mai mare măsurilor transversale. Trebuie să, ă, să includem analiza regiunilor ultraperiferice în toate analizele de impact pe care le facem în Uniunea Europeană și trebuie să sporim vizibilitatea acestor regiuni în anumite dezbateri, în anumite instituții europene. Trebuie să uh, maximizăm potențialul lor pentru strategia 2020. Trebuie să ameliorăm schimburile cu aceste regiuni, să sporim nivelul de viață al cetățenilor europeni. Toate aceste lucruri sunt importante în aceste regiuni pentru că mai avem acolo de exploatat capacități foarte importante. Este momentul ca cei de la comisie să analizeze acum problemele menționate în raport, pentru că uh, obiectivul raportului meu nu era decât să facă o analiză a acestor realități. dincolo de chestiunile bugetare, să vedem ce putem face pentru aceste regiuni, ce noi posibilități le putem oferi și cum le putem folosi potențialul. Comisia, Consiliul și Parlamentul trebuie să uh, realizeze acum acest exercițiu de uh, trecere în practică a tuturor măsurilor luate pentru regiunile ultraperiferice susținute evident de măsuri financiare. Vă mulțumesc foarte mult și vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Thank you. We will still listen to... Mulțumesc, o mai ascultăm și pe doamna Ana, Ana Paula Lacey și după aceea trecem la comentarii. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președintă. Voi vorbi în franceză. Îmi cer scuze, aș putea vorbi în portugheză, dar cred că îmi va fi mai ușor să vorbesc în limba franceză și îmi cer scuze față de vizitatorii din Portugalia, care poate că nu vor înțelege ceea ce voi spune. În primul rând, doamnă președinte aș vrea să vă salut personal și să vă spun că ceea ce facem până ceea ce facem noi acum toate aceste eforturi au fost impulsionate de dumneavoastră. Începând cu 2004 am făcut un efort de creștere a vizibilității acestor uh, regiuni și Comisia a adoptat cel puțin două comunicări care privesc aceste regiuni. Aș vrea să vă elogiez așadar pentru munca dumneavoastră. Aș vrea să-i mulțumesc și uh, deputatului care ne-a invitat să explicăm care sunt uh, proiectele de viitor legate de aceste regiuni. Aș vrea să-l felicit pentru această foaie de parcurs pe care a redactat-o, o foaie de parcurs care trece în revistă toate problematicile cu care se vor confrunta aceste regiuni și trece în revistă aspectele fundamentale care vor trebui rezolvate în lunile următoare. Aș vrea să-mi prezint pe scurt unitatea. Este o unitate mică în cadrul Direcției Generale Regio care coordonează toate politicile, comuni, uh, toate politicile comunitare care vizează regiunile ultraperiferice și noi suntem cei care urmărim toate aceste politici. Însă cu riscul de a vă dezamăgi, stimate domnule deputat, trebuie să vă spun că ne depășesc chestiunile bugetare. Din păcate sau din fericire, poate, nu noi facem propuneri legate de cadrul financiar, cadrul financiar multianual pentru viitor. Și ca și dumneavoastră, regretăm faptul că propunerile, sau eu cel puțin regret, dacă îmi permiteți să fiu mai clară, regret faptul că propunerile cu privire la regiunile ultraperiferice au uh, fost însoțite de o finanțare mai uh, mică. Însă linia cabinetului meu, linia direcției mele generale este de a spune că această reducere reflectă constrângeri bugetare, reflectă acea rigoare bugetară căreia trebuie să facă față statele membre și Comisia Europeană trebuie să țină cont de aceste constrângeri bugetare atunci când face propuneri uh, propuneri care au fost inferioare uh, față de așteptările noastre. Însă, ceea ce este important de subliniat și ați spus și dumneavoastră este că propunerile comisiei sunt, așa cum o spune și numele, propuneri. În continuare, mai sunt multe de făcut cu Parlamentul și cu Consiliul, mai sunt multe de făcut pentru a aduce eventuale modificări. Cred că în 2012 și 2013 se vor purta negocieri și se vor restabili anumite priorități în așa fel încât regiunile ultraperiferice să facă față provocărilor cu care se confruntă. Știu că timpul este limitat și că această dezbatere ar putea fi mult uh, mai bogată decât uh, uh, intervenția mea. Aș vrea să subliniez faptul că politica de coeziune pentru care s-au făcut propuneri acum circa un an, o lună, pardon, politica de coeziune este în centrul strategiei europene Europa 2020. Politica de coeziune este unul dintre instrumentele care ne permit să concretizăm măsurile legate de creșterea durabilă, inteligentă și inclusivă. Cred că este un mesaj important de transmis regiunilor ultraperiferice, dincolo de aspectul pur bugetar. Cred că regiunile ultraperiferice știu acest lucru. Sigur că regretă uh, scăderea bugetului. Comisarul Ioannis Han la conferința președinților regiunilor ultraperiferice care a avut loc în Martinica, comisarul a luat notă de observația președinților de regiuni și anume observația că așteptările regiunilor nu au fost îndeplinite, nu au fost uh, um, îndeplinite de propunerea Comisiei. Aș vrea să pun accentul și pe concretizarea măsurilor. Trebuie să fim cât mai concreți cu putință. Am uh, redactat o comunicare, am lansat mai multe piste de reflexie și în Comisia Europeană și în comunitatea mea încerc să fiu cât mai concretă cu putință și, pentru că veni vorba despre măsuri concrete, suntem pe cale să pregătim o comunicare cu privire la viitoarea strategie legată de regiunile ultraperiferice și în redactarea acestei comunicări vom ține cont de numeroase documente cât se poate de concrete, unele politice, unele mai strategice. Aș uh, începe cu raportul Solbeș, care este o bază de lucru foarte importantă, un uh, raport pe care îl studiem deja pentru a vedea cum poate fi transpus în uh, fapte în comunicarea noastră. Există un alt document care a fost pregătit de platforma deputaților membri uh, din regiunile ultraperiferice. În 2010 au prezentat un document comisarului cu prioritățile lor de viitor. Există și un memorandum al regiunilor ultraperiferice și al statelor membre care a fost redactat în 2010, un document care este destul de uh, consistent uh, și cuprinde așteptările regiunilor uh, ultraperiferice și, în sfârșit, mai e un document care nu este foarte cunoscut, dar uh, Uh, care a fost comandat de unitatea mea, un studiu cu privire la factorii de creștere economică pentru regiunile ultraperiferice. Și acest studiu completează raportul domnului Solveș și domnul Solveș a fost informat de existența acestui studiu. Toate aceste documente toate aceste documente arată cât de dinamice sunt aceste regiuni și arată și care sunt așteptările regiunilor ultraperiferice și ne vor permite să facem propuneri care să fie cât de cât uh, coerente cu așteptările regiunilor și uh, documente care să fie coerente cu obiectivele Uniunii. Nu știu cât timp mai am la dispoziție însă aș vrea să spun de asemenea că este important pentru noi să urmărim evoluția regiunilor ultraperiferice. Există un articol în tratat care permite schimbarea statutului anumitor regiuni și o regiune, Maiot, a cerut schimbarea statutului, a devenit departament francez și va deveni regiune ultraperiferică și comisia este cea care face o muncă de monitorizare pentru a vedea cum va integra această regiune în uh, regiunile ultraperiferice și alte regiuni, Aruba sau alte regiuni din Antilele olandeze ar putea face același demers. La ora actuală nu există nimic oficial, însă în cazul în care vor înainta cereri, vom aborda aceste cereri cu mare atenție. Cred că Pedro Solbeș a spus deja esențialul și foaia de parcurs uh, cuprinde de asemenea mm, aspectele esențiale legate de pistele de viitor, aș vrea să fac câteva observații care decurg din prioritățile comisiei și aș vrea să fac și câteva reflexii personale. Ceea ce este important pentru viitorul imediat este să informăm regiunile ultraperiferice în privința a faptului că este foarte important să participe la procesul de luare a deciziilor. Regiunile ultraperiferice trebuie să fie foarte active în contractele de parteneriat care vor fi încheiate în cadrul politicii de coeziune regiunile ultraperiferice trebuie ajutate pentru a-și crea capacitatea administrativă, pentru că în multe regiuni capacitatea instituțională și administrativă nu este suficient de bună. Este foarte important, dacă vrem ca dezvoltarea să fie un succes, este foarte important să există o triplă elice pentru a promova complementarități să existe parteneri publici, să fie implicate întreprinderile private care să participe la acest exercițiu de dezvoltare, să fie integrat și mediul academic și mediul cercetării, în așa fel încât să se atingă acel obiectiv al inovației despre care se vorbește atât de mult. Aș vrea să vorbesc uh, despre ceea ce a menționat și Pedro Solbeș, și anume inovația și cum putem să uh, folosim ce s-a făcut deja. Comisia și-a dat acordul pentru a lucra cu Institutul de Prospectivă Tehnologică din Sevilla pentru a lansa o rețea specifică pentru regiunile ultraperiferice în cadrul unei noi platforme, platforma S3, Smart Specialization. Suntem uh, pe cale de a iniția acest proces. Regiunile ultraperiferice, care au aceleași problematici și uneori aceleași soluții, pot să profite, deci, de ceea ce există deja. <coughs> Pot uh, profita de mecanisme care au deja succes. Aș vrea să mai spun că este important ca regiune ultraperiferice să folosească toate instrumentele pe care le-au la dispoziție. Pe lângă politica de coeziune, care furnizează și sumele cele mai mari, există și alte politici, alte bugete, alte bugete disponibile, de exemplu în cadrul politicii pentru cercetare și dezvoltare, al șaptelea program cadru, în cadrul programului pentru inovație, în cadrul programelor de schimb de studenți, în cadrul politicii agricole, în cadrul politicii pescuitului. Deci există o marjă de manevră destul de mare până la sfârșitul actualei perioade de programare. Și în încheiere aș vrea să vă amintesc un uh, aspect, chiar dacă știți deja acest lucru, trebuie să profităm de oportunitatea care se prezintă acum, să profităm de această perioadă de cotitură pentru a introduce modificările care vor fi necesare, modificările pe care le consideră necesare regiunilor ultraperiferice și trebuie să fixăm prioritățile care au fost uh, lăsate deoparte sau minimalizate. Nu vă voi vorbi despre propunerile foarte pozitive. Poate că voi avea ocazia să revin la aceste propuneri în cursul dezbaterilor, propuneri care vor să faciliteze rezolvarea unor probleme pe care le au regiunile ultraperiferice. Însă voi reveni eventual în cadrul dezbaterii. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Ana Paula. Începem sesiunea de întrebări și răspunsuri și, dragi colegi, aș vrea să vă spun că sigur că este important să vedem cum se leagă tot acesta de cadrul de reglementare pentru viitor, pentru că uh, contractele de parteneriat și alte elemente sunt foarte specifice și trebuie să vedem cum anume va interveni cadrul de reglementare pentru a face ca această politică să fie eficace pe viitor. Joachim Zeller. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucură faptul că discutăm această temă aici la noi la comisie și doresc să uh, mulțumesc antevorbitorilor pentru cele spuse. Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facem este să înțelegem ce poate să facă Uniunea Europeană în aceste regiuni ultraperiferice. -peri ce anume trebuie să fie consolidat. Eu am avut norocul să pot participa la delegația din uh, Guiana franceză și uh, cred că este foarte bine să înțelegem ce se întâmplă acolo, să știm că uh, există administrație nu doar în uh, Uniunea Europeană. Apoi, un alt aspect important pentru mine. Am cunoscut situația din Guiana franceză, am avut și înainte contacte uh, cu insula Tenerife, de exemplu, și am înțeles un lucru. Aceste uh, regiuni ultraperiferice nu ar trebui să fie judecate pe baza uh, slăbiciunilor lor, lor și să le izolăm și mai mult, ci ar trebui să ne axăm pe uh, Uh, punctele forte pe care le-ar putea câștiga Uniunea Europeană prin aceste regiuni ultraperiferice. Prin uh, aceste regiuni suntem reprezentanți în părți ale uh, planetei care sunt foarte îndepărtate de continentul european. Astfel, avem posibilitatea de a răspunde altfel provocărilor globale care se manifestă în alte părți ale, plana, ale planetei. Toate aceste provocări putem să le vedem Uh, cum se manifestă la fața locului, putem să le înțelegem mai bine pentru a uh, găsi un răspuns mai adecvat uh, acestor probleme. Probleme, desigur, legate de schimbările climatice, de securitatea energetică și așa mai departe. Cred da, așadar că foarte multe lucruri nu sunt cunoscute sau pus problema dependenței de combustibili fosili a acestor regiuni ultraperiferice. În Tenerifa, de exemplu, există un institut care se ocupă de eh, energii regenerabile. Acest institut funcționează de câțiva ani. Se cercetează cum pot funcționa asemenea energii regenerabile în climat subtropical și tropical. Deci este, cred că, o abordare foarte bună care merge în direcția bună și văd că același lucru, mai mult sau mai puțin, s-a întâmplat și în Guiana franceză. Pe continentul uh, sud-american, uh, desigur, Brazilia devine din ce în ce mai importantă, dar și Uniunea Europeană este reprezentată prin Guiana franceză. Această zonă, desigur, se confruntă cu probleme mari, probleme demografice, dar se confruntă și cu imigrație ilegală și uh, 59% din uh, teritoriu se află în, uh, într-un climat uh, subtropical și s-au amintit aici aspectele legate de uh, biodiversitate, de exemplu. Dar uh, prin reprezentarea noastră directă acolo putem să avem o cercetare uh, concretă, desigur în colaborare cu alte state. În drept urmare, ar trebui să ne uh, concentrăm și asupra politicii de promovare a Uniunii Europene, să punem accentul pe aceste uh, puncte puternice care trebuie să fie dezvoltate împreună cu actorii uh, locali. Și nu doresc să mă înțelegeți uh, greșit. Desigur, aceste regiuni ultraperiferice se află în primul rând în responsabilitatea, să spun așa, țărilor mamă dar nu ar trebui să uităm și de Uniunea Europeană. Noi, europenii, avem prin aceste, prin aceste regiuni ultraperiferice posibilitatea de a fi prezenți în alte părți ale planetei și nu ar trebui să renunțăm la, la această oportunitate și ar trebui să sprijinim aceste regiuni. Thank you very much. Vă mulțumesc. Nicht albă și are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc colegului meu, uh, Nuneo Teixeira, doresc să mulțumesc și fostului comisar, domnul uh, Solve, și doamnei uh, Lasi din partea comisiei. Vă mulțumesc pentru că avem și avem ocazia să discutăm despre toate aceste lucruri. Domnul Petro Solves ne-a prezentat lucrurile în modul, într-un mod foarte obiectiv despre strategia viitoare pentru regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene. Poate a fost prea concret pentru uh, unii reprezentanți ai Comisiei care sunt uh, obișnuiți mai degrabă să lucreze cu concepte. Însă doresc să îi mulțumesc pentru acest lucru Cred că avem la dispoziție prin acest raport un uh, instrument de lucru foarte bun în ceea ce privește strategia dedicată regiunilor ultraperiferice. În plus, salutăm faptul că în propunerea uh, făcută, uh, politica de coeziune își păstrează autonomia mai ales în ceea ce privește înlăturarea dezechilibrelor din interiorul Uniunii, Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important pentru regiunile ultraperiferice, care ar trebui să-și folosească la maxim potențialul maxim pentru a se apropia de standardele din Uniunea Europeană. Nu trebuie să permitem, nu trebuie să închidem ușa în fața acestor uh, regiuni, încercând în același timp să deschidem o altă mică portiță. Nu, important este ca aceste regiuni să fie implicate, uh, integrate total în Uniunea Europeană prin intermediul politicii de coeziune. Și doamna uh, Lasi s-a referit la acest lucru, s-a referit la faptul că reprezentanții acestor uh, regiuni au atras atenția asupra faptului că tot mai puține fonduri uh, Uh, sunt uh, alocate acestor regiuni în cadrul fondurilor structurale și cred că și alți, lu- uh, alți oameni, alte persoane au atras atenția asupra acestui fenomen. Trebuie să respectăm drepturile acestor regiuni și în acest context nu cred că este deloc bine că am recurs la reducere atât de mari aceste reduceri nu trebuie să fie mai mari decât reducerile operate pentru alte regiuni sau pentru alte, alte fonduri în afara celor structurale. Și aș mai dori să mă refer la următorul lucru. Desigur, există o orientare um, în sensul că politicile ar trebui să se concentreze mai mult pe obiective spe- specifice. Ar trebui să avem în vedere obiective, un număr mai restrâns de obiective. Trebuie să fim cât mai concreți, într-adevăr. Um, se pune, discutăm și despre folosirea mai eficientă a fondurilor pe care le avem la, la dispoziție. Nu cred însă că um, aceste obiective pot fi uh, atinse prin uh, fondurile care sunt puse acum la dispoziție. După părerea mea, dacă vom face acest lucru, uh, diferențele se vor mări, diferențele între continent și regiunile ultraperiferice. Și astfel, Uh, nu vom ajuta deloc aceste re- regiuni dacă ele vor fi desprinse uh, de ceea ce se întâmplă pe continent și își vor pierde și mai mult competitivitatea. Și aș dori să mai uh, spun următorul lucru. O strategie trebuie întotdeauna să fie foarte bine definită și acest lucru înseamnă că trebuie să, ții, să ținem seama de toate dezechilibrele. Există activități uh, tradiționale și activități care se orientează înspre viitor și între acestea trebuie să găsim un echilibru. De asemenea, este important să ținem seama de dificultățile uh, existente și de dificultățile care eventual vor apărea și în viitor. Strategia uh, se orientează și este gândită pentru regiunile ultraperiferice, însă și acestea sunt regiuni dinamice. Uh, evoluțiile care au loc acolo uh, trebuie să fie incluse în uh, strategia uh, prevăzută. Și, eventual, această strategie trebuie să fie gândită din nou. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Lambert? Lambert? Floor is yours. Eh, just beperkt <clears throat> eh, eh, aantal opmerkingen nu. Ik denk dat het heel goed is om... Mulțumesc. Aș avea câteva observații. În mandatul precedent am analizat foarte mult această chestiune. Mi-amintesc raportul doamnei Sudre care prezentase foarte multe informații. Am încercat să vedem ce putem face ca să ameliorăm lucrurile. Acum uh, ne aflăm în perioadă de criză, ceea ce ne obligă să impunem limitări în ceea ce privește numărul de proiecte de realizat. Apoi s-au schimbat și instrumentele. Avem la dispoziție Europa 2020. Și deci trebuie să acționăm pe plan energetic, climatic, pe planul inovației și în multe alte domenii, ceea ce se regăsește în politica noastră de coeziune. E foarte interesant să vedem la modul concret ce posibilități uh, prezintă aceste teritorii. Am vorbit, de exemplu, despre Guiana franceză, care permite realizarea de proiecte foarte importante, cum este Galileo, mă gândesc la uh, baza de lansare. Trebuie să privim mai departe de politicile orizontale și să vedem ce posibilități specifice sunt uh, prezentate de diferite teritorii. Am aici o mică broșură cu privire la inițiativele FAR, inițiativa, uh, agenda digitală, eficacitatea resurselor, politica industrială, capacitățile, calificările și ocuparea. Aceste noi instrumente sunt aplicate acum, iar eu am, aș dori să cer ca, în cazul în care vedem că apar posibilități și ocazii, să profităm de ele. Și aș dori să fac o paralelă și cu o altă discuție din cadrul politicii de cercetare și dezvoltare. Ne gândeam că ar fi util să prevedem uh, o cale către excelență pentru a cere statelor care încă sunt numite noi state membre să utilizeze fonduri care ar putea fi aplicate, pentru că 93% din fondurile din uh, al șaptelea program cadru sunt îndreptate către vechile state membre. Nu este acceptabil. Trebuie acum să facem ca noile state membre să um, pășească în noi etape de inovație și de infrastructură. Eu aș dori aceeași abordare și pentru regiunile ultraperiferice. Cred că trebuie să fim mai uh, îndrăzneți, să ne aventurăm, să ținem cont de caracteristicile specifice și să le exploatăm. Cred că acest lucru trebuie să fie introdus. Știți că eu sunt deputat uh, din uh, țările de jos, sunt olandez. Am constatat că domnul uh, Sobres are discuții cu guvernele. Poate că ar fi trebuit să discute cu mai multe state membre, nu doar cu cele trei state membre actuale care au regiunul ca periferice, pentru că sunt mai multe informații aici care trebuie discutate. În bugetul 2012 am susținut un proiect pilot care are drept obiectiv ca aceste teritorii care acum au devenit regiuni ultraperiferice să beneficieze de aceste posibilități. La fel și Aruba. În Aruba va fi un referendum în 2012 și uh, am fost activi în ceea ce privește uh, Uh, schimbul de informații. Eu am trimis scrisori comisarului Pibalx, comisarului Han și uh, le-am spus, uh, uitați, dacă nu acționăm, o să ne trezim că deja s-a și făcut referendum și a și trecut. Noi în țările de jos prevedem 2 milioane pe an pentru formare. Aceste fonduri nu pot să fie lăsate necheltuite. Cred că trebuie să fim mai activi, să avem mai, o inițiativă mai puternică și cred că trebuie într-adevăr să încercăm să avem cât mai mult această abordare. Și aici sunt într totul de acord cu dumneavoastră, m-ar interesa și să știu ce, cum facem ca să explorăm noi posibilități. Cred că este foarte important. Nu trebuie să privim doar din perspectiva coeziunii, ci și din perspectiva vecinătății. Haideți să ne gândim mai mult la acest tip de politici noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Ian Olbricht. Pani Przewodnicząca, ja chciałem nawiązać do wypowiedzi Joachima Celera, wtedy kiedy mówił o tym, że problem Gujany Francuskiej polega na tym, że niewiele osób wie, że taka <clears throat> posiadłość... Mulțumesc. Mi s-a explicat că problemele Guianei franceze sunt uh, create de faptul că prea puține persoane cunosc existența acestui teritoriu. În realitate, eu sunt în Parlament de câțiva ani buni și uh, știu că uh, mai sunt multe de făcut. Regionul ultraperiferinego. Poate nu cunosc eu bine această parte din tratat, aș v-aș ruga să-mi explicați care este definiția regiunilor ultraperiferice. Dacă se, cum se întâmplă că unele regiuni își obțin statutul acesta și altele și îl pierd? Nu e vorba aici doar de descrierea geografică. Este vorba și de elemente adiționale privind statutul acestor regiuni, ceea ce este foarte important. Aș uh, vrea să știu de ce unele regiuni au primit acum acest statut și ce alte regiuni și l-au pierdut. În mandatul anterior s-a discutat despre Uh, regiunile insulare. Nu or, însă nu orice regiune periferică este o insulă și nici toate insulele nu sunt regiuni ultraperiferice. Se discuta și despre tratarea insulelor ca regiuni ultraperiferice. Am avut aceste discuții în trecut. Poate că există suprapuneri, însă nu toate insulele sunt ultraperiferice. Deci v-aș ruga să-mi explicați aceste lucruri. Și mai este o întrebare. Dacă trebuie să uh, ne ocupăm de o zonă cu uh, statut specific, Există, știu că există o unitate la comisie care se ocupă de regiunile ultraperiferice. Aș vrea să știu dacă se ocupă și de uh, partea din politica de coeziune legată de regiunile ultraperiferice sau dacă se coordonează acolo toate politicile europene referitoare la regiunile ultraperiferice. E foarte important acest element în discuția noastră pentru că dacă nu, uh, nu este clarificat subiectul, vom uh, ajunge la multe neînțelegeri. Și trebuie și să ne ocupăm de provocările cu care se confruntă aceste regiuni. Trebuie să se utilizeze uh, șansele date de noile tehnologii, și să se uh, remedieze problemele, cum au fost cele din Madeira, legate de accesul la apă proaspătă, la apă potabilă. Aceste măsuri generează costuri enorme pentru aceste regiuni. Foarte multe probleme derivă din uh, situarea geografică Și însă, tot de aici derivă poate și noi posibilități. Am învățat, de exemplu, că Luxemburgul câștigă foarte mult, are drept una din principalele surse de venit gestionarea de sateliți. Asta înseamnă că totul e posibil și uh, nimic nu are legătură cu dimensiunea. E mai mult vorba despre orientarea, orientarea uh, activităților. Vă rog să-mi explicați. Muchas gracias, presidenta. <coughs> Maria, ai cuvântul. Aprovechar esta oportunidad. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să profit de această ocazie ca să adresez o întrebare orizontală. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc uh, domnului uh, Solbes pentru acest raport referitor la regiunile ultraperiferice și mai ales și pentru propunerile inovatoare pe care le-a uh, prezentat el pentru a permite acestor regiuni să răspundă la provocările cu care se confruntă. Astăzi, Comisia prezintă mai multe elemente, calitate, maturitate, complementaritate și uh, uh bunul simț în detrimentul altor uh, principii cum sunt solidaritatea și activitatea economică și așa mai departe. Domnule Solbes, după părerea mea, ați fost unul dintre cei mai buni miniștri spanioli ai economiei, aveți foarte multă experiență. Eu aș dori să vă întreb cum anume în această perioadă dificilă veți combina uh, austeritatea bugetară cu solidaritatea și cu coeziunea socială. Am să-i dau cuvântul, uh, am să dau acum cuvântul invitațiilor și am să încep cu Ana Paula, care va clarifica ce înseamnă această categorie pentru colegii care nu știu, ca să știm mai întâi despre ce vorbim. După aceea vă las pe dumneavoastră să vă împărțiți timpul. Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer d'être brève. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi încerca să fiu concisă, sintetică și clară. Și aș vrea să încep cu o trecere în revistă evenimentelor în, de-a lungul timpului. Cadrul juridic. În tratatul de la Amsterdam exista un articol 299 care vorbea despre regiunile ultraperiferice și care recunoștea necesitatea de a avea o abordare specifică a acestor teritorii care se confruntă și cu probleme specifice și au o geomorfologie specifică. Aceste teritorii erau menționate în articolul 299, care a devenit 349 al Tratatului de la Lisabona. E vorba despre departamentele franceze de dincolo de mări, Guadelupa, Martinica, Guiana, insula Reunion și la acestea s-au adăugat încă două teritorii din motive de drept au devenit colective, colectivități independente, Saint-Martin și Saint-Barthélemy. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, Saint-Martin și Saint-Barthélemy au devenit entități independente, deci se adaugă departamentelor franceze de dincolo de mări. Celelalte regiuni sunt cele două regiuni uh, autonome portugheze, Madeira și Asora, și regiunea autonomă spaniolă a Canarelor. Asta spune articolul din tratat 249. Acest articol 249 dă posibilitatea uh, politicilor comunitare de a se adapta, de a fi adaptate la aceste regiuni. Apoi mai este un articol care are o prevedere pe care o numim clauza pasarelă. Această clauză pasarelă spune că Franța, Olanda, și Danemarca pot cere schimbarea statutului uneia dintre regiunile lor. Nu, ce, nu mă întrebați de ce portughezii sau englezii nu au cerut să aibă această posibilitate. În orice caz, la ora actuală, Franța, Olanda și Danemarca pot cere schimbarea statutului uneia dintre regiunile lor. În acest cadru se pune problema Maiot. Tot în acest cadru, dacă Olanda consideră că una dintre regiunile sale, care uh, este teritoriul asociat, cum sunt Antilele uh, olandeze, o regiune trebuie să devină regiune ultraperiferică, Olanda trebuie să facă această cerere la Consiliul European și Consiliul European statuează în unanimitate în ceea ce privește schimbarea statutului pe baza unui aviz care este furnizat de Comisia Europeană. bine a devenit regiune ultraperiferică, era uh, prerogativa lor instituțională de a spune că nu vor să fie regiune ultraperiferică, vor să fie uh, teritoriul de dincolo de măr, deci fac demersul invers. Maiot, pe de altă parte, este un teritoriu de dincolo de mări și cere să devină regiune ultraperiferică. Consiliul este cel care trebuie să statueze și Comisia Europeană pregătește un aviz. Alte întrebări care au legătură cu unitatea mea și spun unitatea mea pentru că sunt mândră că sunt șefa acestei unități, chiar dacă nu mi-aparține de fapt. De ce discutăm la Direcția Generală Regio? Dintr-un motiv istoric. Atunci când s-a restructurat Comisia Europeană, acum câțiva ani, comisarul Barnier era cel care se ocupa de politica de coeziune. Când s-a restructurat comisia, o celulă care depindea de Secretariatul General al Comisiei a trecut în subordinea Direcției Generale Politică Regională și trebuia să coordoneze toate politicile. Deci, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, unitatea mea nu se ocupă doar de politica de coeziune. Încercăm să reprezentăm calea de acces pentru regiunile ultraperiferice și amintim tuturor direcțiilor generale din comisie că există acest articol, amintim că există adaptări, există exonerări, există derogări și uneori trebuie să se facă aceste derogări atunci când uh, o solicită regiunile uh, ultraperiferice. Nu vreau să redeschid dezbaterea dar înseamnă că trebuie să spunem regiuni cu statut de regiuni ultraperiferice. Pentru că e vorba de o chestiune de statut, nu de o chestiune de morfologie geografică. În engleză se numesc outermost regions. Sunt regiuni care aparțin unor state membre ale Uniunii Europene, care sunt însă, din punct de vedere geografic, în afara Uniunii Europene, însă tratatele și prevederile comunitare se aplică la acestor regiuni în proporție de 100%, cu excepția derogărilor la care au dreptul conform articolului din tratat. general sobre los distintos temas que se han planteado, esperando responder de forma utilă. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea niște, inițial niște remarci uh, generale și apoi voi trece la răspunsuri concrete. Dacă am înțeles eu bine lucrurile, um, spuneți că avem pe de-o parte aceste regiuni ultraperiferice și că nu am folosit suficient de bine uh, instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru, a, pentru că aceste regiune să devină un model pentru restul Europei și sunt de acord cu uh, acest lucru. Cred că uh, poate statele mem- membre s-au uh, concentrat mai mult pe relațiile între regiunile ultraperiferice și uh, continent și nu între uh, Uh, legăturile între regi- aceste regiuni și zonele din vecinătatea lor. Cred că ar trebui să vedem care ar putea să fie formele specifice de finanțare care ar putea sprijini tocmai uh, construirea unor asemenea legături. Dar trebuie să înțelegem că există o distinție între această, o regiune ultraperiferică și un, o regiune, un de, departament un departament de dincolo de mări. Cred că, într-adevăr, trebuie să clarificăm definițiile înainte să discutăm despre punerea aplicare a acestor măsuri. Oricum, potențialul este imens din punctul de vedere al, uh, regiu- al uh, energiilor regenerabile. Aceste regiuni uh, au un uh, potențial mare în ceea ce privește proiecte, experimentare și așa mai departe. Să nu uităm de resursele marine uh, care se află în aceste zone. Să nu uităm de proporția uh, mare a zonelor marine pentru care sunt responsabile aceste regiuni ultraperiferice și apele lor uh, teritoriale. Unii spun că s-au făcut prea multe propuneri specifice în acest raport. Aș dori să clarific lucrurile. Um, raportul meu nu pretinde că spune uh, oamenilor, spune instituțiilor ce trebuie să facă. Comisia, Parlamentul, celelalte instituții europene sunt cele care trebuie să ia această hotărâre. Dar ce am încercat să fac este să fac niște sugestii celor care vor lua decizia, să le sugerez la ce lucruri ar trebui să se gândească când iau sau înainte să ia aceste uh, um, decizii. Astfel uh, ar putea fi creat un program de un cadru de măsuri pentru regiunile ultraperiferice. Nu doresc să merg mai departe de aceste uh, sugestii făcute. Însă este evident că um, am lucrat într-un cadru de constrângeri uh, financiare uh, și ne-am gândit la acest lucru în redactarea raportului nostru. Însă, sunt, după părerea mea, cred că trebuie să găsim un uh, echilibru. Poate am avea nevoie de un set mai larg de politici în cadrul Uniunii Europene în care să fie incorporate uh, regiunile ultraperiferice și să nu avem măsuri specifice pentru aceste um, regiuni eventual în anumite zone uh, specifice, de exemplu uh, păstrarea unui anumit nivel de uh, uh, venit. Uh, pentru aceste uh, măsuri ar fi nevoie de fonduri special alocate. Poate ar putea fi inclusă în, în sistemul de transport general al, uh, creat în Uniunea Europeană. Un uh, punct, la un punct s-a referit domnul Van Nistelrooy. Uh, Dumnealui s-a întrebat ce se va întâmpla cu obiectivele uh, strategiei 2020 în urma acestei uh, crize economice. Această criză economică a lovit puternic uh, regiunea ultraperiferice, unde rata șomajului este în jur de 30%. Așadar, toate guvernele trebuie să ia măsuri importante și în timpuri precum sunt acestea avem nevoie de uh, Um, um, cetățeni mai bine uh, educați, mai bine uh, pregătiți. Și ce putem face din, uh, din acest punct de vedere? Cred că am putea să folosim agenda strategiei 2020 pentru a, a capacita autoritățile să înceapă să miște lucrurile în toate regiunile, inclusiv în regiunile ultraperiferice. Și acest lucru cred că este un aspect cheie. Mă gândesc aici la noi la tehnologii digitale, și aș dori să revin din nou la finanțare. Trebuie să ne asigurăm că sistemele de finanțare sunt adaptate la necesitățile uh, regiunilor ultraperiferice. Nu trebuie să preluăm uh, modelele de finanțare folosite pe continent. Acest lucru s-a întâmplat prea des în uh, trecut. Deci trebuie să regândim aceste sisteme de finanțare pentru regiunile ultraperiferice. Noi am vizitat uh, regiunile ultraperiferice actuale și munca noastră se bazează pe acestea. E adevărat, nu am mers mai departe, dar ne-am gândit să analizăm și care este situația cu politica de vecinătate. Și nu este vorba doar de teritoriile de uh, peste mări, dar ideea de a încorpora regiunile ultraperiferice în politica de vecinătate își propune, de fapt, să le dea acesta, acestora sentimentul că nu sunt izolate. Poate în urma acestei dezbateri va rămâne totuși un semn al întrebării um, dacă există o regiune daneză sau o regiune uh, franceză, ar putea acestea să devină regiuni ultraperiferice. Ideea inițială era că aceste regiuni sunt foarte îndepărtate de continent și de aceea s-a făcut uh, diferența între asemenea regiuni și alte insule, de exemplu. V-ați uh, um, referit la un alt punct care nu se leagă în mod neapărat de regiunile ultraperiferice, dar um, mi se pare o idee foarte interesantă. V-ați referit și ați întrebat care sunt constrângerile în aceste timpuri de austeritate în ceea ce privește finanțarea. Bine, eu sunt convins că totul va depinde de percepția piețelor asupra datoriei unui stat. Deci va trebui să vedem um, Uh, cum va arăta uh, finanțarea uh, concretă acestor măsuri. Este adevărat că trecem prin timpuri de austeritate. Și problema în momentul în care îți dorești politici cât mai largi este că trebuie să pui accentul, de fapt, nu neapărat pe volum, ci pe calitate Cred că doar așa putem ajunge la o creștere economică reală. Cam acestea ar fi uh, remarcile mele legate de buget. Nu ne doresc să-i cuvântul. Vă mulțumesc, domnul președinte. Aș avea câteva remarci scurte. Nu aș dori să prelungesc prea mult uh, discuția. Oricum, este vorba de începutul unei uh, dezbateri. Um, trebuie să discutăm despre multe probleme, dar um, cel mai important lucru, după părerea mea, este ca cuvintele să fie urmate de fapte. Avem, am discutat despre foarte multe lucruri, după părerea mea, Comisia ne poate ajuta și toate elementele despre care am discutat astăzi uh, pot fi considerate ca puncte de plecare. Este important să discutăm despre strategia viitoare care uh, va fi hotărâtă anul următor. Ne bazăm de asemenea pe sprijinul Direcției Generale Regio, care are un rol important și uh, regiunile se bazează de altfel pe rolul acestei uh, direcții generale. Doresc să vă mulțumesc pentru contribuțiile fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu aspeților uh, noștri. După părerea mea, raportul uh, colegului nostru Nuno uh, poate reprezenta o inspirație pentru recomandările pe care le vom face noi Direcției Generale Regio și noi considerăm că Direcția Generală Regio are un rol de lider, este responsabilă pentru coordonarea politicilor dedicată acestor regiuni și sperăm că în uh, cadrul negocierilor uh, pentru următorul uh, regulament vom auzi din partea noastră mai multe opinii. Și, Pedro, cred că ai dreptate. Trebuie să să fim atenți uh, în ceea ce privește cheltuielile publice, ce cheltuieli sunt direcționate pentru creștere uh, economică. Din păcate, în aceste timpuri de austeritate avem mai puține fonduri la dispoziție. Aceasta este, de exemplu, o problemă în uh, Grecia. Putem folosi politica de coeziune pentru ca aceste cheltuieli să funcționeze ca un fel de catalizator pentru a ajuta la instaurarea unui sentiment de încredere. Aceasta este una din provocările cu care ne confruntăm. Vă mulțumesc din nou! Uh, dear colleagues, now we have uh, basically one big point and one smaller point. Dragi colegi, mai avem un punct mare și unul mai mic. Aș vrea să vă informez în privința deciziilor pe care le-au luat coordonatorii ieri, pentru că ni s-au alocat multe rapoarte și avize. Regulamentul cu privire la fondul de ajustare la globalizare Uh, merge la socialiști și democrați. Programul european pentru schimbare socială merge la ECR. Regulamentul cu privire la plățile directe pentru agricultori merge la ecologiști și regulamentul agricol cu privire la instituirea organizațiilor comune de piețe uh, merge la GUE. Uh, Fondul de Dezvoltare Agricolă uh, la ecologiști, regulamentul cu privire la finanțarea, gestionarea și monitorizarea PAC-ului uh, merge la ALDE, regulamentul cu privire la aplicarea plăților directe pentru agricultori uh, tot la ALDE, facilitatea conectarea Europei Uh, este încredințată PPE-ului și regulamentul cu privire la infrastructura energetică la socialiști și uh, democrați și uh, regulamentul cu privire la rețelele transeuropene la ECR, avizele legislative, reforma politicii pentru pescuit la PPE, atragerea investițiilor în Europa ECR, statisticile la PPE și pescuitul la scară mică și uh, politica, reforma politicii pescuitului la ecologiști, la versi. Am cerut secretariatului să vadă care sunt posibilitățile practice de cooperare a comisiei noastre cu alte comisii care sunt și ele interesate de uh, o astfel de cooperare. În ceea ce privește cadrul strategic, aș vrea să vă informez că serviciul nostru ne spune că acest cadru strategic va fi supusă uh, procedurii legislative ordinare și nu, așa cum uh, propune Comisia, uh, actelor delegate. O să-l informez pe comisarul Hane cu privire la decizia noastră, dacă decizia aceasta nu este contestată aici. Și cu asta trec la punctul următor de pe ordinea de zi și îl invit pe Andrei Covacev să își prezinte observațiile cu privire la cadrul financiar multianual. Aveți cuvântul. Dragi colegi, mă voi spune în limba mea maternă, în limba bulgară. La sfârșitul acestui an, Comisia a prezentat o propunere cu privire la cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, cu un titlu aproape filozofic, o mai multă Europa cu aceiași bani. Vrem să îi mulțumim și pe cei care vor mai multă Europa și pe cei care vor să se limiteze cheltuielile în această perioadă de criză. Astăzi avem un schimb de opinii uh, legat uh, de această propunere importantă. Sunt sigur că toată lumea a citit propunerea Comisiei. Aș vrea să vă amintesc care sunt principalele puncte, mai ales cele referitoare la politica regională. Aș vrea să prezint uh, scopurile acestei politici și instrumentele sale financiare și voi spune care sunt concluziile pe care le putem desprinde în uh, această perioadă de perioadă financiară avem mai multe obiective, investițiile în, pentru creștere economică și dezvoltare și cooperarea teritorială. Comisia propune să se aloace 376 de miliarde de euro acestui, uh, acestor obiective fondurile alocate cooperării teritoriale sunt de 11,7 miliarde de euro și vor fi împărțite în componentele existente, și anume componenta transfrontalieră, uh, componenta transnațională și componenta interregională. Comisia propune să existe plafoane de până la 2,5 din venitul uh, național brut. Primele obiective vor cere o nouă împărțire a regiunilor și se va intro, introduce o o um, uh, perioadă de tranziție pentru Uh, țările care înregistrează um, un PIB între 75 și 90% din media europeană. ,75% uh, pentru regiunile uh, care sunt acoperite de convergență, 50% în celelalte regiuni regula um, um, N plus 2 uh, se va aplica cu excepția cooperării teritoriale europene, unde se aplică o regulă N plus 3. 5% din investițiile pentru creștere economică și ocupare vor fi o rezervă de performanță. Una dintre caracteristicile viitorului cadru financiar multianual este concentrarea tematică a cheltuielilor, inclusiv priorități obligatorii, cercetarea și dezvoltarea și inovația. competitivitatea IMM-urilor și uh, economia cu emisii reduse de dioxid de carbon regiunile cele mai puține dezvoltate vor trebui să investească cel puțin 50% din resursele alocate acestor regiuni prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Procentul este de 60% pentru regiunile în tranziție și 80% uh, pentru regiunile mai dezvoltate. În ceea ce privește prioritatea care o reprezintă economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, cărbune, uh, regiunile vor trebui să investească între 6 și 20% um, și cel puțin 5% din FEDER vor fi alocați la nivel național pentru dezvoltarea urbană durabilă. Trebuie să facem observația că fondul de coeziune trebuie să fie axat pe regiunile în care um, venitul pe cap de locuitor este de sub 90% din media europeană. Proiectele de infrastructură vor primi uh, fonduri importante și uh, fondurile vor fi alocate în urma unui concurs uh, de proiecte. Dezbaterea cu privire la cadrul financiar multianual a început deja și sunt convins că va continua. Proiectele aferente Fondului Social European trebuie să fie cofinanțate cu cel puțin 25% pentru regiunile cele mai puțin dezvoltate, 35 pentru cele în tranziție și 50 pentru cele mai dezvoltate. Aceasta este filozofia propunerilor Există și un specific procedural pe care vreau să-l menționez. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European are puteri sporite. Din păcate, aceste puteri sporite nu se reflectă în uh, procedura bugetară. Procedura prevăzută de Tratatul de la Lisabona nu uh, permite Parlamentului de a avea un cuvânt mai important de spus. Avizul comisiei noastre depinde foarte mult, este în strânsă legătură cu uh, raportul care va fi făcut de Comisia pentru Bugete, care este comisia uh, principală. Comisia principală vrea să Uh, obțină o influență sporită din partea Parlamentului European, Parlament care nu va spune doar da sau nu Comisiei. Parlamentul va adopta un raport uh, interimar și aștept uh, observațiile dumneavoastră trebuie să țineți cont de faptul că la ora actuală nu putem decât să spunem da sau nu. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Stavrakakis. Πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν... Mulțumesc, doamnă președintă. Προϋπολογισμός για την Ευρώπη 2020... Dragi colegi, este foarte important ca această comunicare din partea Comisiei Europa 2020 recunoaște faptul că politica de coeziune nu este doar o politică de solidaritate cu regiunile mai slabe, este vorba de o politică de investiție și avem nevoie de această politică pentru a depăși criza economică. Valoarea adăugată este adusă de faptul că se investește foarte mult în dezvoltare. Aceste investiții nu s-ar petrece fără politica de coeziune. Dacă este să analizăm uh, propunerea făcută. Um, eu uh, aș dori să mă refer la câteva lucruri legate de munca și prerogativele comisiei noastre. În primul rând, fondurile distribuite de politica de, de coeziune pentru următoarea perioadă, perioadă. Nu ne mulțumește 100% propunerea făcută. Știți foarte bine că o cerere constantă a Parlamentului Euro, European a fost păstrarea Uh, sumelor la nivelul existent. Însă Comisia nu ne garantează acest lucru. Apoi, un alt uh, punct. Salutăm faptul că fondurile um, nefolosite pot fi folosite în uh, anii următori în uh, anumite cazuri ale pol- politicii de coeziune. Programe folosite după 1 ianuarie 2014. Aș dori să subliniez cât de important este să fie adoptat uh, regulamentul, nou regulament, pentru ca noua generație, pentru ca pentru noua generație de programe să avem o siguranță. Doar astfel vom putea evita probleme care vor apărea în perioadele viitoare și trebuie să ne gândim la acest lucru în următoarele luni. De asemenea, foarte important este să găsim echilibrul adecvat între o disciplină bugetară strictă și uh, cheltuielile, flexibilitatea cheltuielilor. Așadar, salutăm prevederile referitoare la flexibilitate în uh, cadrul Fondului de Solidaritate. Avem anumite rezerve legate de facilitatea Connecting Europe, Europa conectată. După cum știm foarte bine, această facilitate va fi gestionată în mod central de către Comisia Europeană, lucru care se contrazice, de fapt, cu principiile fundamentale ale fondurilor de coeziune. 10 miliarde de euro vor fi distribuite de către acest fond de coeziune și va trebui să vedem cu foarte mare atenție cum va fi gestionată această facilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, Constanță Crăl. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș avea o întrebare legată de procedură. Eu nu am știut deloc Uh, faptul că nu vom vota uh, pe marginea cadrului bugetar propus de către Comisie și toate aceste probleme dificile legate de cote și alocări. Și știu foarte bine că nu ne aflăm în procedura de codecizie, dar dacă uh, plenara va, în, în urma unui vot cu da, renunță la flexibilitatea, nu știu cum vor funcționa lucrurile, nu știu dacă acest lucru ajută pe cineva. Care sunt uh, posibilitățile, cum putem influența procesul legislativ? Chiar în acest moment nu știu ce să cred, nu știu ce să înțeleg, de fapt. Vă mulțumesc. Joachim Zeller. You can answer the question. Joachim Zeller, poate poți răspunde acestei uh, întrebări. Vă mulțumesc, doamna președintă. Exact aceasta este problema. Ne aflăm, suntem cumva prinși într-o cușcă sau o, suntem ca o pisică care își mușcă propria coadă. Am uh, preluat uh, am preluat 100% aceste lucruri în politica de coeziune. Dacă toate aceste lucruri vor fi hotărâte, atunci se pune sub semnul uh, îndoielii toate lucrurile despre care am discutat uh, ieri și astăzi. Și atunci, de fapt, nu mai avem de ce să mai discutăm despre Connecting Europe, despre uh, cote, pentru că am acceptat Uh, toate directivele în mod automat. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să discutăm urgent cu Comisia uh, Buget, pentru că pe, pe această bază nu putem să luăm niciun fel de hotărâre, pentru că nu vom mai avea niciun fel de bază de hotărâri pentru regulamente. Deci trebuie într-adevăr să uh, facem ceva cât mai repede. Thank you uh, very much. Um, Mulțumesc foarte mult. Am înțeles că și domnul Calvin ni s-a alăturat. Este unul din cei doi raportori de la Comisia Bugete, celălalt fiind Reimer Böge. Vă vom, da, vă vom da acum cuvântul pentru că declarația inițială a fost deja făcută și ne-am bucurat să auzim și opinia dumneavoastră. You can, you can repeat your question. I'm, um, yeah, sorry. Sigur, sigur, vă rog să repetați întrebarea. Ja, Entschuldigung. Da, îmi pare foarte rău, dar repet întrebarea. Noi nu am înțeles foarte clar care va fi procedura. Raportul făcut în Comisia Buget nu face parte din procedura de codecizie și tocmai am aflat că nu se va discuta despre, nu doar despre uh, cadrul general, dar și despre cote, atâtea procente pentru asta, atâtea procente pentru celălalt domeniu. Și, de fapt, în uh, procedura legislativă, toate aceste lucruri ar trebui să fie inițial hotărâte. Și, uh, și știu că este foarte controversat uh, faptul că doresc să investesc 20% în energii regenerabile sau 40% să meargă la fondul social pentru regiunile cele mai slab uh, dezvoltate. Dacă votăm pur și simplu cu un uh, da, atunci nu, mai, nu vom mai avea despre ce să discutăm. Deci toate aceste detalii vor fi deja hotărâte. Sau care este de fapt procedura? Asta nu înțeleg. Thank you very much, uh, Madam Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând, vă rog să mă iertați că am ajuns cu întârziere. Am uh, câteva subiecte la care vreau să mă refer. Voi fi foarte succint o să încerc să răspund întrebării lui Constanțe. În primul rând, deocamdată Parlamentul are un mandat foarte clar, ceea ce am votat în raportul Comisiei Sure, raportul Rivelini. Apoi avem uh, rapoarte adiționale privind politica agricolă și uh, coeziune. Acesta este mandatul foarte clar pe care l-a votat Parlamentul pentru noi. Avem pe deasupra propunerea Comisiei și uh, discuții în Consiliu într-o fază foarte timpurie. Deci ce se întâmplă deocamdată? Uh, negociere. Am fost invitați de președinția poloneză care au fost foarte amabili și înainte de fiecare reuniune a Consiliului de Afaceri Generale suntem informați și înainte și după. Următoarea va fi pe 5 decembrie. Ultima întâlnire a reuniunii Consiliului Afaceri Generale a discutat exact despre PAC și despre politica de coeziune. Ultima, următoarea, mă scuzați, din 5 decembrie va se va discuta despre resursele proprii. Consiliul face un schimb de opinii. Deocamdată avem poziția Parlamentului, avem propunerea Comisiei și avem la Consiliu schimburi de opinii. Deci nu au început negocierile în mod oficial cu Consiliul. În ceea ce privește calendarul, din câte am auzit de la președinția daneză, cel puțin, ă, acest ă, Consiliu din 5 a 12 va fi ultimul sub președinție poloneză și va ă, prilejui un schimb de opinii. Apoi, președinția daneză are ambiția de a stabili ceea ce numesc ei mandatul de negociere. În termeni practici, acest lucru înseamnă că în următoarele șase luni, în timpul președinției daneze, ne putem aștepta la o poziție a Consiliului, fără cifre, dar măcar cu ideile principale, principalele linii, ca să știm pe ce suntem de acord, pe ce nu suntem de acord și pe ce suntem aproape de acord. Aceasta ar putea fi o bază de negocieri și am putea începe unele dintre acestea. Acesta este maximum ce putem aștepta de la președinția daneză. Deocamdată, înainte de a începe negocierile, nu trebuie să ne îndepărtăm de mandatul pe care îl avem în Parlament. Va trebui să ne începem să ne îndepărtăm de el atunci când începem discuțiile cu președinția daneză și atunci va trebui să fim de acord între noi. Aceasta este o procedură stabilită în conferința președinților, însă trebuie să fim de acord cum să includem toate ideile. Avem o sugestie să facem, de exemplu, un grup de lucru cu raportorii din comisii, adică toate comisiile parlamentare să fie informate despre cum se desfășoară negocierile și apoi să subliniem diferențele față de raportul nostru de la Comisia Sure și propunerea Consiliului. Așa ă, considerăm noi că trebuie să se procedeze. Altfel, reuniunea Consiliului de Afaceri Generale de acum două săptămâni a ă, fost un moment ca să declarăm ce diferențe există între raportul nostru și propunerea Comisiei. În două fraze, se scade politica de coeziune și se crește politica de transport. Comisia dorește să includă facilitatea Connecting Europe în coeziune și să modifice structura bugetului. Să nu facă o subrubrică, cum este acum, ci să aibă subplafoane. Adică să existe mai multă flexibilitate uh, în legătură cu nivelul de plăți. Deci, de unde se vor lua banii. Întrebarea este uh, dacă suntem de acord cu această structură diferită, în al doilea rând, dacă facilitatea Connecting Europe trebuie să fie considerată parte din politica de coeziune, pentru că eu nu cred că e cazul. Și uh, aici va fi vorba de proiecte proiecte aproape comerciale, proiecte care sunt aproape gata să găsească finanțare comercială, deci nu granturi. Întrebarea este dacă, într-adevăr, acestea vor ajunge în regiunile care au nevoie de mai mult ajutor sau dacă Connecting Europe va fi ceva separat și nu va contribui la coeziunea dintre regiuni. Trebuie să mai decidem ceva uh, și este un lucru, un lucru bun și anume că vom dezbate și vom decide cu privire la regiunea intermediară în Parlament și același lucru trebuie decis și cu Consiliul. Dar nu știu dacă aici se folosesc fonduri regionale sau fonduri de la coeziune, cum s-a întâmplat și până acum. Deocamdată se ă, consideră că regiunile intermediare vor fi incluse în fondurile de până acum din coeziune. Adică se va lua din banii dedicați regiunilor celor mai sărace. Există o diferență între propunerea Comisiei și propunerea noastră De fapt, vreau să vorbesc despre metodologie. V-am spus că se scad fondurile de coeziune în mod clar, însă când spunem acest lucru depinde ce bază luăm pentru comparație. Propunerea Comisiei de, deocamdată este uh, criza actuală din 2011. Mm, noi am sugerat să se ia prețurile din 2013 pentru cadrul financiar multianual, pentru că au crescut exponențial, vor crește exponențial costurile pentru coeziune până în 2013. Și dacă noi luăm cifrele din 2011 ca referință, se va scădea atunci suma alocată pentru noua perioadă. Însă, dacă luăm 2011, acestea ă, scăderea este de, de 5,3 și dacă luăm ca referință 2013, scăderea este de 8,4 comparat cu cadrul financiar multianual actual. Iată deci ce sugerează Comisia. Rămânem la raportul adoptat în Parlament și vom vedea cum își va elabora Consiliul poziția, însă eu aș vrea să vă atrag atenția asupra acestor chestiuni importante. Regiunile intermediare, corelarea transportului și a proiectelor mari de transport și a Connecting Europe cu politica de coeziune și flexibilitatea acestei politici. Și în cele din urmă, ă, anul de referință, ca să fie foarte clar dacă are loc o creștere sau, dacă urmăm propunerea Comisiei, cât de mare este scăderea. You very much indeed, uh, Mulțumesc. Ms. Ernst. Yeah. Doamna Ernst. Ja, vielen Dank. Ich war noch so im Nach. Vă mulțumesc. Um, mi-ați dat foarte mult material de gândire acum în legătură cu politica de coeziune și transport, după părerea mea, um, cred că lucrurile nu sunt deloc uh, sigure și doresc să subliniez acest lucru. Există uh, reacții diferite din partea statelor membre. Consiliul uh, Ministrilor din Germania, Ministrilor Federal din Germania, spune că că dacă se face această propunere de creștere bugetară nu, vor, nu, nu vor accepta, deci foarte multe lucruri sunt necunoscute care vor, aceste lucruri necunoscute vor avea însă un rol foarte important. În ceea ce privește atitudinea față de uh, comisii, discutăm întotdeauna de același uh, lucru, sau despre lucruri care nu se mai regăsesc pur și simplu în noul cadru financiar multianual. Poate ar trebui să discutăm despre fiecare sau în fiecare domeniu despre ce lucru este posibil și ce lucru nu este posibil și pe mine m-a confuzat puțin uh, situația legată de Connecting Europe. Nu aș dori să mă mai refer la ea dar oricum sunt foarte multe lucruri uh, necunoscute și poate ar trebui să discutăm despre fiecare lucru în parte, poate ar trebui să ne întâlnim o dată împreună cu colegii de la uh, Comisia uh, responsabilă pentru bugete. Însă, pentru cum se va desfășura uh, discuția generală, prea multe lucruri sunt necunoscute, după părerea mea. Vă mulțumesc. Îți mulțumesc, Constanța, ai din nou cuvântul. Aș dori să mai pun o altă întrebare. Am înțeles foarte clar că s-a făcut această propunere a Comisiei, există pe de altă parte propunerea făcută de noi. Uh, Comisia vorbește de o sumă uh, legată de uh, această facilitate Connecting Europe, 376 de milioane împărțită pe regiuni mai bine dezvoltate, mai puțin bine dezvoltate pentru regiuni intermediare, pentru colaborare transfrontalieră și așa mai departe. Foarte bine. Atunci, fără niciun fel de uh, problemă, aceste lucruri vor putea fi incluse în regulamente între ghilimele și la sfârșitul uh, negocierilor uh, legate de noul cadru financiar multianual, vom vedea exact care sunt cifrele. Însă raportorul a propus ca în afară de acest lucru, foarte concret, se va regăsi în uh, propunere, se vor regăsi în propunere Uh, se vor regăsi aceste procente. 80% în, uh, în regiunile cele mai bine dezvoltate trebuie să meargă pe trei direcții. 20% pe, pentru energii regenerabile, 25% din fondurile repartizate uh, zonelor cele mai puțin dezvoltate să meargă pentru fonduri și acțiuni sociale și așa mai departe foarte multe cifre procentuale care ar trebui să fie analizate în mod critic. Dar toate aceste lucruri nu sunt incluse în negocierile legate de uh, buget, ci în pachetul legislativ. Deci care va fi acolo uh, procedura? Veți, nu veți discuta despre aceste uh, procente sau trebuie să fie organizate negocieri paralele? Uh, deci poate ai putea să ne spui totuși niște lucruri concrete despre, acest, despre aceste aspecte. Uh, uh, I don't think that uh, there should... Nu cred că ar trebui să existe negocieri paralele, cel puțin nu știu cu cine, pentru că Consiliul își construiește propria poziție. Am vorbit despre structură, e vorba de structura generală, pentru că în raportul Parlamentului se spune că ne trebuie cel puțin tot atâtea fonduri ca în uh, cadrul financiar multianual actual. Dacă este inclus uh, programul Connecting Europe și se iau prețurile din 2011, atunci uh, Comisia va susține că este vorba de o creștere a fondurilor. Însă eu v-am spus, pentru coeziune, dacă se ia anul actual ca referință, avem o scădere de minus 5,3%. Haideți să vedem uh, cum uh, va aborda Consiliul problema. Și înainte de acest lucru nu există negocieri. Noi suntem informați cu privire la dezbaterile din Consiliu. Una dintre propunerile primite în mod foarte organizat de la cei mai, de la cei mai mari șase contribuitori neți de la ultimul Consiliu, să se schimbe metoda de negociere și să se înceapă cu cifrele, să se găsească un acord pe cifre și după aceea să se, după aceea să se continue cu restul. Deocamdată președinția poloneză are o altă abordare. Cred că este și cea bună. Să discutăm mai întâi despre conținut, ce vrem să realizăm, Europa 2020 și așa mai departe și abia apoi să finalizăm cifrele. După cum v-am spus, Consiliul e departe de a fi ajuns la un teren comun după discuțiile cu președinția, nu putem face nimic mai mult decât să ne afirmăm poziția din Parlament. Cred că este încă de vreme, pentru că nu știm care va fi poziția din Consiliu. Before... Dacă îmi permiteți, înainte să dau cuvântul celor de la Comisie, să vedem dacă pot să spună ceva, ave... vă rog să luați cuvântul. I don't know exactly what I'm supposed to... De fapt, nu știu ce să spun în această dezbatere. E mai mult vorba și de poziția Parlamentului și cum va fi ea modelată. E clar că nu e cazul să intervin eu în discuție. Aș avea doar un cuvânt de spus despre ceva care a apărut, această nouă categorie intermediară sau categorie de tranziție. Aș vrea să arăt aici clar că noi nu am luat bani de la statele sărace și regiunile sărace pentru a finanța această nouă categorie intermediară de regiuni. Dacă vă uitați la propunerea comisiei, alocările pentru regiunile acestea din uh, noile state membre, EU12, vor crește în viitor prin comparație cu perioada actuală. Iar alocările pentru zonele mai dezvoltate vor scădea, adică UE15. Deci vă rog să nu credeți că noi am luat bani de la cei mai săraci ca să îi dăm la, părți, la cei mai bogați din Europa, din părțile mai bogate. Comisia face eforturi solide și substanțiale să promoveze mai ales uh, părțile Europei care au mai, cea mai mare nevoie de ajutor. Și mă voi opri aici. Mulțumesc! Mă scuzați ce a spus? Uh. Ich sagte, exact, das kann... Am spus că și acest lucru ar putea să ne confrunte cu o problemă, deoarece și așa zisele regiuni bogate suferă în, uh, în cadrul acestei crize. Uh, because Eric van Breska forgot to say that you didn't take either from the... Ați uitat să spuneți că, de fapt, criteriile sunt Uh, stabilite atunci când apar uh, categorii intermediare, apar și fondurile pentru ele. Nu trebuie să avem iluzia că putem să eliminăm categoriile mai bogate și să le luăm banii să-i folosim la altceva. Dacă dispare categoria, dispar și banii. Și cred că unele state membre ar, uh, ar vrea să facă acest lucru, dar nu se poate. Însă aș mai vrea să-l întreb pe domnul Calfin. Ați spus că veți veni pe la noi din când în când. Am apreciat foarte mult dacă ați veni, nu chiar de fiecare dată, dar mai des să ne informați cu privire la situația negocierilor. Constanța a vorbit de negocieri paralele, cred că voia să spună că și noi vom negocia în paralel cadrul reglementativ. Și până la un anumit moment putem să lăsăm uh, uh ghilimele sau paranteze, însă uh, de la un moment dat nu se mai poate, pentru că nu se poate să uh, nu aflăm dacă s-au exclus anumite elemente la negocierile de la Consiliu pe care noi le-am menține altfel. Vă rog să ne informați și să avem o cooperare strânsă. Cine mai dorește să ia cuvântul? Nu? Nu. Uh, uh, uh, mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Calfin pentru prezență. Ce am înțeles eu este că ne aflăm într-o fază foarte timpurie a negocierilor și că procedura nu e clară. Trebuie să emitem un aviz, sigur că suntem abia la primul schimb de opinii. Avem articolul 312 din Tratatul de la Lisabona, în care se spune că Parlamentul poate să își dea acordul prin majoritate că principala comisie este Comisia de Bugete. Eu cred că trebuie să cooperăm mai strâns cu Comisia competentă pe fond și să avem uh, schimburi de opinii regulate despre cum evoluează procedura. Asta ca să se audă glasul Parlamentului, să avem uh, poate un raport suplimentar sau un raport de inițiativă sau să știm dacă trebuie să menținem uh, raportul Comisiei Sure și să nu-l modificăm. Trebuie să știm uh, toate acestea și eu aș aprecia cooperarea cu Comisia competentă uh, pe fond. Mulțumesc. Thank you very much. With this I would like to... Mulțumesc. Aș dori să încheiem aici acest punct. Nu trebuie să mai luăm nicio decizie deocamdată. Mai este un punct pe ordinea de zi, dar din păcate nu are cine să ni-l prezinte, pentru că domnul Van Nistelrooy a dispărut. Tu dorești? Nu, eu nu, nu, nu sunt autorizată, dar aș, am citit raportul, e un raport bun. Da, au trecut deja 4-5 luni de atunci situația din Grecia s-a schimbat, deci cred că ar fi cazul să avem un alt raport. Haideți să primim un raport uh, înscris despre această delegație și gata, nu mai e nevoie să discutăm, spuneți. Probabil că oricum nu-l putem adopta astăzi. A, nici nu trebuie să-l adoptăm? Bun. Dragi colegi, aș vrea să vă spun că nu mai am nimic la punctul divers și deci dacă nici dumneavoastră nu mai aveți nimic, Următoarea reuniune este pe 19 și 20 decembrie. Vă mulțumesc foarte mult. To interpreters, we are finished.